Dear colleagues, summer is close and then... Dragi colegi, vacanța de vară a trecut și iată, trebuie să ne întoarcem la muncă. Putem să începem întâlnirea noastră cu adoptarea ordinii de zi și, dacă nu sunt obiecții, proiectul de ordine de zi poate fi adoptat fără modificări. Avem interpretare în 20 de limbi astăzi și, ca de obicei, reuniunea va fi transmisă pe internet și documentația o găsiți de asemenea în format electronic. Va trebui acum să adoptăm uh, procesele verbale a patru reuniuni precedente 16-17 iunie 2015, 8 iunie, 6-7 mai și 9 martie, toate din 2015. Dacă nu există obiecții, până la finalul reuniunii, procesele verbale vor fi considerate adoptate. Acum, în ceea ce privește recomandările coordonatorilor. Acestea au fost transmise în format electronic și, din nou, dacă nu există obiecții, pot fi considerate adoptate. Și acum putem trece la vot. Am să vă rog să vă folosiți uh, cardurile electronice și putem începe cu bugetul și avizul pentru bugetul pe 2016, da, vă rog. Îmi cer scuze Cred că cartela mea de vot a parcurs o vacanță de vară destul de agitată pentru că nu funcționează acum. Am una veche. Puteți uh, să votați la vedere atunci. vă vom număra dacă ne indicați acest lucru prin ridicarea mâinii. Și putem începe cu primul vot pe marginea proiectului de aviz pentru bugetul 2016. Amendamentul 1 a domnului Caputo pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. <clears throat> Cu un singur vot diferență. Ba nu, îmi cer scuze, dacă dumneavoastră votați împotrivă, e respins. Da, da, da, în cazul ăsta un vot foarte important. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, <clears throat> se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, <clears throat> împotrivă, abțineri se adoptă. Și vot final, vot electronic, s-a deschis votul. Avete votato tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la voturile legate de amendamentele pe buget. Și începem cu amendamentul Envi 6313. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6444. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 6106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6118 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6104, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6105, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6138, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6108 pentru, împotrivă, abțineri, verifică. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 6146 pentru împotrivă, Abține, se adoptă. 6141 pentru, împotrivă, Abține, respins. 6147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6140 pentru, împotrivă, abțineri respins. 6139 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6148. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6149 pentru, împotrivă, abținere respins. 6124 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6125 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6126 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6129 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6127 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6131 pentru, împotriva obține se adoptă. 6131 acum pentru, împotriva, obține se adoptă. 6130 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6133 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6150 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Aveți votat tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 6101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și am terminat astfel votul pe buget. În calitate de raportor vă mulțumesc și putem trece acum la votul pe marginea următorului punct, lecții învățate în urma dezastrului uh, datorat noroiului roșu, acum 5 ani, în urma accidentului din Ungaria. We start immediately with electronic vote. Vom începe imediat cu votul electronic. Primul vot se referă la întrebarea adresată Comisiei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cel de-al doilea vot se referă la întrebarea adresată Consiliului. S-a deschis votul. votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Iată deci că cu acest punct am încheiat uh, sesiunea de votare pentru astăzi și putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, care se referă la discutarea pe marginea acestui uh, punct legat de noroiul roșu din Ungaria de acum 5 ani, accidentul de atunci și invităm toți colegii care doresc uh, să părăsească sala, să o facă într-un timp cât mai scurt, permițându-ne astfel să ne continuăm uh, treaba. Avem mulți co-sponsori în acest caz, dar uh, nu am să încep cu lista obișnuită, ci am să-i dau acum cuvântul lui Iavor, care a fost primul care a propus această întrebare orală și am să-i dau imediat cuvântul, după care vom continua cu celelalte grupuri politice. Szót elnök úr, eh, magyarul fogok beszélni. És köszönöm a... Da, mulțumesc, am să vorbesc maghiară. Aș dori de asemenea să le mulțumesc tuturor membrilor comisiei care au sprijinit acest demers cu ocazia aniversării acestei tragedii acum, de acum 5 ani și includerea pe ordinea de zi. Această catastrofă a fost cel mai mare accident industrial de mediu din Ungaria unde au decedat și 10 persoane. Desigur, există și foarte multe consecințe cu care s-a confruntat Ungaria atunci. În același timp, problema nu este doar a Ungariei. Instituțiile europene i-au acordat o mare atenție la vremea respectivă. Pentru că se impune să tragem niște concluzii astfel încât acestea să poată deveni baza pentru eventuale noi propuneri legislative la nivel european. european. De ce uh, reluăm această chestiune acum și de ce vrem să facem un fel de trecere în revistă a ceea ce s-a petrecut în ultimii cinci ani? Sigur că putem spune că s-au luat uh, măsuri uh, atât în Ungaria, cât și în ceea ce privește legislația la nivel european. În același timp, însă, trebuie să constatăm că în urma catastrofei au apărut uh, foarte multe întrebări întemeiate în uh, cadrul discuțiilor între experți, întrebări care până în ziua de astăzi nu și-au găsit un răspuns și aș dori să subliniez trei astfel de chestiuni unde nu s-au putut uh, obține progrese. Progrese pe care le-am considerat uh, necesare acum cinci ani. Și se pune întrebarea dacă această catastrofă nu este suficientă pentru a genera un răspuns legislativ la nivelul instituțiilor europene, ce ar mai trebui să se întâmple? Încă o astfel de catastrofă? Și abia după aceea se vor lua măsurile necesare pentru ca astfel de catastrofe să nu mai poată uh, avea loc în Europa? Prima concluzie care se impune este că întreaga protecție civilă din uh, Ungaria a eșuat în demersul uh, său, pentru că nu au reușit uh, să întrevadă avertismentele uh, care existau în ceea ce privește posibilitatea unei astfel de catastrofe. Se realizase un document în acest sens, dar la noua comisie acest document s-a pierdut oarecum și E important ca această activitate să fie consolidată la nivel uh, european, să se impună măsuri de supraveghere la nivelul uh, autorităților de protecție civilă, de asemenea un pachet uh, de mediu în acest sens, uh, care ar urma să fie adoptat. O doua concluzie care se impune în urma acestei catastrofe care ar putea să se întâmple și altundeva decât pe râul Tisa în 2015, este aceea că întreprinderile vizate nu au fost în măsură să-și asume responsabilitatea financiară pentru aceste consecințe nefaste, ceea ce necesită un alt demers legislativ în acest sens. Răspunderea de mediul constituie cuvântul cheie. Ea trebuie introdusă pe baza principiului poluatorul plătește pentru ca să evităm pe viitor ca întreprinderile responsabile pentru astfel de catastrofe să uh, nu rămână în afara cadrului celor care își asumă cheltuielile până la urmă de remediere. De asemenea, și asiguratorii trebuie să intervină, iar păgubiții trebuie să își poate recupera banii. Până la urmă, în Ungaria, contribuabilul a trebuit să achite consecințele. Trebuie să luăm măsurile necesare, cea mai bună tehnologie existentă, uh, metoda există deja în Uniunea Europeană și ar trebui aplicată în Uniunea Europeană, dar în practică vedem că nu este suficient, pentru că trebuie create stimulente pentru ca să se folosească într-adevăr tehnologiile cele mai moderne disponibile. Deci practica trebuie într-adevăr să și confirme acest lucru pentru că industria să și folosească aceste tehnologii moderne și să evităm astfel ca catastrofe similare celor din satul Colontal din Ungaria să se mai petreacă altundeva în Europa. Nu este o problemă doar a Ungariei sau a unor țări anume, întreaga Uniune Europeană trebuie să-și asume răspunderea aici. De aceea aș dori să mulțumesc membrilor comisiei care m-au susținut în repunerea pe ordinea de zi a acestei chestiuni cu dezbaterea prilejuită astăzi și întrebările adresate Comisiei Europene și Consiliului pentru a putea aprofunda situația și sperăm că Comisia va veni cu niște răspunsuri suficiente. Mulțumesc! Uh, și acum am să dau cuvântul celorlalți uh, co-sponsori acest, uh, acestei moțiuni de rezoluție, domnul Romveni. Bilietă. Mulțumesc foarte mult. Cred că ați primit, aveți ocazia să primiți o lecție de maghiară, că suntem aproape numai maghiar care vom vorbi, de aceea voi continua în maghiară și eu. Use the opportunity. We don't have... Dar voi folosi această oportunitate, pentru că nu întotdeauna avem un regim lingvistic atât de complet ca la Parlament. În primul rând aș dori să le mulțumesc colegilor mei, în special domnului Iavor, pentru introducerea acestui material pe ordinea de zi. Cred că ne aflăm pe calea cea bună. E o problemă importantă care trebuie tratată Și nu cred că această chestiune ar genera alte atacuri împotriva Ungariei, așa cum ne-am obișnuit de altfel în ultimele săptămâni. Este o temă complet diferită. O chestiune care ține de mediu, de instituții europene. Sigur că trebuie să analizăm și greșelile făcute în Ungaria, dar nu cred că se impun critici suplimentare. Noroiul roșu a devenit un cuvânt bine cunoscut în Ungaria. E vorba de 11 persoane decedate în urma acestei catastrofe, plus foarte multe persoane care au suferit uh, răni. Autoritățile maghiare au fost luate complet prin surprindere și în același timp trebuie să spunem că acest uh, incident a devenit uh, până la urmă un model de solidaritate în societate și domnul Iavor a subliniat un punct important cu care sunt de acord și eu. Principiul poluatorul plătește nu a putut uh, fi aplicat uh, aici. Statul maghiar a trebuit să achite peste 100 de milioane de euro pentru că întreprinderea responsabilă pentru acest accident de mediu a dat faliment. Este o chestiune inacceptabilă și ar mai fi un alt element pe care aș dori să-l subliniez în acest context și anume principiul poluatorul plătește nu se aplică în practică în continuare. Firmele responsabile în continuare nu dispun de sumele necesare pentru a acoperi pagubele nici în Ungaria, nici în alte țări din Europa nu poate fi aplicat acest principiu, ceea ce înseamnă că contribuabilul până la urmă plătește nota de plată. deși ar fi putut uh, fi disponibile și alte surse de finanțare. La momentul respectiv, comisarul european de resort a și uh, ridicat uh, această chestiune și domnul Ianuș, care la vremea respectivă era deputat în Parlamentul European, atragea atenția că nu există resurse la dispoziție. Și aici se impune să luăm măsuri, să înregistrăm progrese și cred că dezbaterea de astăzi ar trebui să se concentreze asupra acestui element. O altă concluzie de pe urma acestei catastrofe este următoarea. Va trebui să discutăm și despre deșeuri miniere. Este o temă de maximă actualitate. Însă, în acest context, se impune să nu ne dublăm eforturile ca acestea să nu se suprapună, pentru că lucrurile se leagă. Au mai fost alte două, trei chestiuni uh, subliniate de domnul Iavor, la care doresc să subscriu și eu. Chestiunea asigurării a față de potențiale accidente de acest gen este una cheie. Știu că în ianuarie vom avea odată ocazia să dezbatem această chestiune și nu doar uh, Ungaria este vizată aici și celelalte țări și nu avem nevoie doar de învățăminte, ci de elevi silitori. Și acum urmează Tibor, Stani din partea SND. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut uh o fază pregătitoare foarte intensivă înainte de vacanța de vară. O să, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Noi, grupul socialiștilor și democraților, suntem uh, mulțumiți de conținutul întrebării cu solicitarea de răspuns oral și cu principala direcție a moțiunii de rezoluție. E clar că există o înțelegere comună a faptului că trebuie să luăm măsuri pentru pe aspectul de mediu al uh, industriei extractive și miniere în general. Suntem de acord că ar trebui să cerem Comisiei să uh, facă pași în uh, direcția implementării complete a legislației, mai ales începește inspecțiile pentru a vedea uh, ce uh, lecții au fost învățate după acest dezastru pentru a crește uh, limitarea dezastrelor, uh, pagubelor post-dezastru. Dacă suntem de acord că urmăm acești termeni mai largi, dar trebuie să ne abținem de la uh, utilizarea un, menționarea unor obiective abstracte în document. Nu cred că este înțelept să uh, includem tot felul de laude față de orice guvern într-un astfel de document, pentru că aici nu este locul pentru campanii politice de succes, dacă putem vorbi de un succes, mai degrabă e locul unor propuneri reale în beneficiul mediului și oamenilor. Propunerile de mediu care au fost menționate dar aș putea continua cu importanța transparenței financiare a fondurilor uh, de remediere a efectelor uh, negative asupra mediului și importanța uh, societății civile în astfel de cazuri. Domnule președinte, munca, efortul nu s-a terminat aici și invit pe toată lumea să contribuie pentru a realiza cele mai bune rezultate. Mulțumesc foarte mult. And now we have... Mulțumesc. Nu avem un reprezentant de la ECR. Nu știu, GUE? Doamna Conecta. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele colegii mele, Maria Cănăian, care nu poate fi astăzi aici. Întâi vrem să ne exprimăm condolențe familiilor victimelor eh, afectate de acest eh, dezastru oribil din Ungaria de acum 5 ani. Acest accident nefericit ca și alte accidente mai recente în Europa arată că, în mod clar, uh, managementul deșeurilor miniere trebuie îmbunătățit în multe moduri. Implementarea legislației europene relevante este insuficientă și încă este loc de îmbunătăți legislația actuală pentru a proteja sănătatea umană și mediul. De asemenea, am vrea să vedem un control mai bun și inspecții mai bune uh, ale uh, minelor actuale pentru a, uh, și a vechilor mine pentru a preveni viitoare accidente. Îmbunătățirea legislației de mediu de asemenea este necesară și cerem o implementare mai bună a legislației actuale, ne uitând de responsabilitatea socială a întreprinderilor care sunt implicate în activități miniere. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea noastră și sper că vom continua în această direcție. Thank you very much and now Mulțumesc foarte mult și acum Pier Nicola Pedișine. Grazie, președinte. Eu... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că subscriu întru totul la cele spuse de colegul Geavor când vorbea de lecții și învățăminte. Însă trebuie să tragem concluziile de pe urma acestui accident și a multor alți acestor incidente similare, pentru că, iată, se impune o acțiune la nivel european, pentru că înainte nu se considera că ar fi nevoie să se abordeze uh, chestiunea la nivelul legislației europene, chiar dacă existau carențe și în trecut. Însă, în primul rând, ar trebui să ne gândim cum anume să prevenim astfel de incidente și incidente similare până la urmă. Ce putem învăța, în primul rând? Trebuie să acordăm importanță, în opinia noastră, celor ce ne spun cetățenii noștri, pentru că mulți cetățeni ne semnalează probleme de mediu și deseori parlamentarii vin aici, în Parlament, și abordează chestiunea, chiar și prin întrebări uh, cu solicitare de răspuns oral, dar nu se întâmplă nimic. Eu personal, dar și alți colegi din grupul nostru, au arătat că există o problemă similară cu un potențial distructiv de 25 de ori mai mare decât cel din Ungaria și la noi în Italia, în Sardenia, dar cu toate acestea nu se întâmplă nimic. De asemenea, s-a semnalat uh, problema uh, și persoanelor care mor din uh, de pe urma expunerii la astfel de uh, substanțe nocive și totuși nu se întâmplă nimic. Vedem că Uniunea Europeană nu face nimic în această privință, deși noi ridicăm în discuție chestiunea. Cetățenii europeni plătesc însă factura în momentul expunerii la astfel de agenți poluatori până la îmbolnăvirea care survine mai plătesc o dată și atunci când Europa nu intervine financiar, când au loc astfel de dezastre, pentru că trebuie să facă toți uh, cetățenii, și mai plătesc încă o dată atunci când Uniunea Europeană uh, demarează și o procedură de încălcare a tratatelor. Deci o chestiune uh, ex, extremă și ar trebui așadar să ne asigurăm că se aplică principiul poluatorul plătește. Asta înseamnă că autorizațiile pentru aceste întreprinderi ar trebui să fie acordate doar în momentul în care există o garanție pentru uh, asigurarea financiară a unor posibile astfel de accidente. Dar asta, această garanție nu există. Vedem acest lucru zi de zi și că autorizațiile se acordă și politicienii care acordă aceste autorizații nu plătesc uh, nimic și sunt acordate aceste autorizații unor întreprinderi care nu au capacitatea financiară să acopere posibile daune. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Balțu, acum. Mulțumesc, domnule președinte stimați membri ai Comisiei, permiteți-mi o observație personală. Atunci când s-a întâmplat această catastrofă, Parlamentul maghiar era în sesiune, iar uh, deputații din această regiune au plecat imediat la fața locului pentru a vedea ce s-a întâmplat, de fapt. Observațiile mele pleacă de la comentariile de atunci a, a președintelui Comisiei de Mediu. Și este regretabil faptul că acum, după 5 ani, trebuie să reformulăm această întrebare pentru comisie. Și nu știu dacă comisia va putea să vină acum cu măsuri. Suntem mai degrabă sceptici în această privință. Această comisie parlamentară din Parlamentul uh, Ungar a fost până la urmă singura care a tras la răspundere responsabilii. Justiția din Ungaria nu a făcut nimic, nu am avut nici uh, o decizie a vreunei instanțe, nici măcar uh, o decizie în primă instanță și deși prim-ministru a promis că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată, pericolul există în continuare. Experții au constatat că acest uh, noroi uh, roșu este uh, dăunător pentru piele și s-a spus atunci că dacă se intră în contact, pur și simplu să se clătească abundent cu apă. Aceste întreprinderi însă care operează astfel de activități ar trebui să uh, cotizeze niște fonduri astfel încât uh, posibile astfel de pagube în viitor să nu trebuiască să fie acoperite din bugetul de stat. Însă problemele nu țin doar de deficiențele de legislație. Mai există însă și alt motiv pentru că astfel de catastrofe ar putea apăra și pe viitor. Acest capitalism hulpav din primii ani de după schimbarea de regim din 90 au făcut uh, ca aceste lucruri să poată deveni realitate. Trebuie să ținem cont și de factorii sociali. Iar aceste întreprinderi, acest manager trebuie să fie obligate să ia măsurile de precauție necesare. Mulțumesc. Nadonanu. Mulțumesc, domnule președinte. Catastrofa din Ungaria este, are niște dimensiuni uriașe. În primul rând vorbim de o proastă funcționare tehnică care a stat la uh, originea deversării de nămol roșu în uh, natură. Și deci dacă vrem să corectăm legislația, trebuie să creștem cerințele de securitate. Cerințele de stocare trebuie să răspundă unui caz de sarcini mai strict și legislația europeană și națională trebuie să se sprijine pe un protocol actualizat. De asemenea, trebuie să ținem cont și de amenajarea teritoriului și de mizele acesteia. Comisia Europeană nu poate să fie răspunsul tuturor problemelor și nu poate să corecteze fiecare eroare printr-un regulament comunitar. Uh, trebuie să răspundem uh, prin uh, găsirea unui număr de măsuri care să se aplice local și Uniunea nu poate să intervină în probleme atât de locale, dar are datoria să informeze cetățenii statelor membre și vă atrag atenția asupra problemei um, că asupra problemei că anumite instalații uh, sunt deja vetuste și modernizarea acestora este evident cât se poate de necesară, dar costurile sunt foarte mari. Este nevoie, deci, de un plan european de investiții în transportul public urban uh, și trebuie de asemenea să reducem uh, pericolele industriale în statele membre. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte, și Mulțumesc uh, și domnule Iavor pentru că a lansat această întrebare, pentru că asta ne permite să ne uităm la aceste instalații industriale. Eu cred că trebuie să tragem învățăminte și văd două lucruri aici. Prima pe care a spus-o uh, cu toții este responsabilitatea socială și de mediu a uh, Uh, întreprinderilor și o consolidare a controlelor, principiul poluatorul uh, plătește și de asemenea atunci când acorzi o uh, autorizație, trebuie să te uiți și dacă respectiva companie este în stare să plătească în cazul în care se întâmplă ceva. Deci trebuie să avem niște garanții pentru ca acestea să fie capabile să plătească. Dar există o problemă inerentă cu aceste întreprinderi. Problema procesului. În Franța avem o uzină la Gardan care uh, se, este producătoare de aluminiu și uh, în mod uh, evident ele produc și acest namol roșu. Sistemul Ungariei este să aibă practic un fel de uh, uh, izolarea acestor uh, nămoluri roșii care uh, conțin tot felul de materiale uh, nocive, dar uh, ce am făcut noi, uh, trimitem toate aceste deșeuri în Marea Mediterană, în uh, Marele Parc Național. Deci există o îngrijorare aici. Mm, este nevoie de o incitare Uh, financiar aici pentru a vedea cum putem avea o economie circulară, pentru că până la urmă uh, aceste dejecții, chiar dacă avem un control asupra unui dig, spre exemplu, unui dig de izolare, asta să zicem că ar fi cât de cât rezonabil, dar dacă le deversăm în Marea Mediterană, practic afectăm un întreg ecosistem Uh, și s-a văzut deja că există consecințe asupra peștilor și ciclurilor de reproducție. Deci, uh, dincolo de asta este uh, problema procesului în sine. Fie există un proces care este compatibil cu viața și cu sănătatea, fie în acest moment ajutăm întreprinderile să găsească o altă soluție pentru aceste deșeuri. Thank you very much. And now... Mulțumesc. Domnul Naghi. Thank you. Akkor ha megengedik, akkor én is visszatérnék talán a végére magyarul. Bár szló... Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, am să vorbesc și eu maghiară. Tocmai în această perioadă, acea perioadă, eram în cadrul Ministerului de Mediu din uh, Slovacia și dat fiind faptul că avem graniță cu această uh, cu țară, am fost și noi afectați de acest incident și ne bucură faptul că această chestiune a fost repusă pe ordinea de zi, cel puțin ca o întrebare cu solicitare de răspuns oral, pentru a putea pe viitor să evităm astfel de catastrofe. Știm că acestea pot avea consecințe transfrontaliere, deci nu se limitează doar la statele naționale. Consecințele unor astfel de dezastre depășesc granițele diferitelor state membre și de asemenea depășesc și capacitatea financiară a acestor um, întreprinderi și în același timp și capacitatea financiară de intervenție din bugetele naționale a unor state mai mici. Guvernul slovac, împreună cu țările grupului de la Visegrad, a făcut la momentul respectiv o propunere la nivelul Consiliului, astfel încât să se creeze un fel de fond de asigurare comun la nivel european, pentru care propunerea am primit la momentul respectiv un fel de promisiune verbală. Nu știu în ce stadiu se află um, lucrurile în momentul de față. Însă acest lucru ar um, acest fond ar fi un fel de fond de solidaritate. Uh, fonduri similare există și în Statele Unite, un așa numit super, super fond, un instrument um, eficace pentru a acoperi eventuale pagube datorate unor uh, posibile accidente industriale. ce ar fi util pentru acoperirea consecințelor dezastrelor industriale. Pentru că în multe state membre bugetele naționale nu reușesc să facă față. Dacă am reușit așadar să avem un fond de asigurare comun care să acopere acest tip de cheltuieli, organizat într-o manieră similară ca în Statele Unite, atunci uh, respectivul fond ar putea să aibă și competențe care vizează controlul și supravegherea acestor activități pentru a uh, se garanta respectarea principiului poluatorul plătește, lucru care nu ar avea un efect negativ asupra industriei, pentru că ar trebui să fie un aranjament care să poată fi susținut de industria extractivă și care să nu dăuneze competitivității acestor întreprinderi. De aceea vroiam să atrag atenția colegilor asupra acestei propuneri care a fost adresată Consiliului European, propunere care ar putea fi reluată și adresată și Comisiei. Mulțumesc! Acum ascultăm opinia Comisiei în legătură cu acest uh, proiect de moțiune de rezoluție. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you, Chairman. The Commission. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ar dori să mulțumesc Parlamentului pentru interesul legat de chestiuni de mediu și în special uh, pentru că permite Comisiei să reflecteze asupra lecțiilor uh, învățate după accidentul de acum 5 Sigur, Comisia va oferi Parlamentului toate informațiile pe care le avem în ce privește accidentul, consecințele și acțiunile întreprinse de toate guvernele implicate. De asemenea, Comisia va da o atenție deosebită evaluării care stă la baza propunerii de rezoluție atunci când această rezoluție va fi adoptată de Parlament, precum și uh, posibilitatea de a oferi un follow-up uh, pentru orice propunere la care Parlamentul se gândește. În orice caz, poziția Comisiei uh, este că întotdeauna Comisia a spus că dacă se implementează corect, actualul cadru juridic ar trebui să fie suficient pentru a preveni astfel de accidente sau pentru a minimaliza, minimiza conse posibile consecințe implementarea în aproape toate cazurile, responsabilitatea implementării eh, este a statelor membre. Eh, după ce am spus asta, luăm notă de faptul că în anumite cazuri Comisia ar putea gândi o îmbunătățire a instrumentelor juridice, așa cum au menționat câțiva membri ai Parlamentului care au luat cuvântul. Dar înainte de orice propunere sau orice nouă măsură, trebuie să evaluăm dacă uh, actualul cadru este mai întâi implementat corespunzător și după aceea dacă funcționează așa cum uh, este așteptat. În orice caz, mulțumesc din nou, domnule președinte, și Comisia uh, așteaptă cu nerăbdare textul final al propunerii de rezoluție. Mulțumesc. Mulțumesc și înainte de a închide acest punct, vă reamintesc că calendarul, uh, termenul limită pentru amendamente este astăzi la ora 6 după amiază, votăm la Envi pe 22 septembrie și la plenară pe uh, 1 octombrie. Și apoi putem trece la următorul punct pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu Comisia Europeană și președinția Consiliului privind procedura de testare a emisiilor generate în condiții reale de trafic și testarea WLTP Uh, dau direct cuvântul Comisiei. ca să ne exprime punctul de vedere al acestei instituții în legătură cu această procedură de testare în condiții de trafic real dau cuvântul doamnei uh, Ioana Siskovska de la Comisie. Vă mulțumesc. Thank you very much, uh, Chairman, and good morning. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mai întâi, mulțumim pentru această ocazie de a prezenta uh, situația pe acest pachet. O să folosesc o prezentare PowerPoint uh, în uh, ceea ce vom discuta împreună, ca să vedeți care sunt problemele și uh, înainte de a vă spune ce discutăm în acest moment în comisie, aș vrea să fac o scurtă recapitulare a problemei și să explic care sunt problemele acestui pachet pachet RDE. Deci de ce avem acest pachet și uh, ce intenționăm să facem în următoarele luni și uh, săptămâni. Motivul pentru care vorbim despre testarea în condiții reale se leagă evident de calitatea aerului în statele membre și de depășirea acestor limite în statele membre, mai ales în zone urbane, uh, motivul principal pentru această situație uh, pare să fie reprezentat de emisiile mașinilor cu motoare diesel și începând de astăzi vă pot informa că Comisia a identificat uh, depășiri uh, în 20 de țări membre, împotriva 10 dintre ele am lansat procedura pentru că asta arată gravitatea problemei. Deci suntem cu atât mai obligați să finalizăm cât mai repede munca pe acest uh, pachet. După cum știți, există uh, limite uh, pentru aceste emisii de oxid azot în special. Am realizat unele progrese din punct de vedere al reglementării. Vreau să vă reamintesc că la 1 septembrie am intrat uh, în, uh, în uh, vigoare limitele Euro 6, standard de Euro 6, deci începește reglementarea, suntem acolo unde ar trebui să fim. Totuși există o diferență semnificativă față de ce se întâmplă în viața reală. Și asta e problema și de aceea trebuie să abordăm. diferența între uh, emisiile reale, în condiții reale de trafic și cele din teste, se referă în special la noxe, uh, dar ne vom, uh, vom aborda și alți poluanți mai târziu. Deocamdată vorbim de noxe. Deci ce s-a întâmplat până acum? Vă amintiți poate că am stabilit un grup de lucru care ar fi trebuit să dezvolte, să introducă proceduri de testare care să permită măsurarea în condiții reale de trafic. Activitatea a făcut uh, progrese semnificative și de aceea a apărut acest concept RDE, Real Driving Emissions, deci emisii în condiții de trafic reale. Dar nu e un concept nou, pentru că deja uh, regulamentul Euro 6 și Euro 5 vorbește despre uh, testare în condiții reale de trafic, deci nu e nimic nou. Uh, sunt două elemente importante pentru pachetul acesta. Mai întâi, cum vom măsura emisiile uh, în timp real și în condiții reale și pentru asta am creat așa numitele proceduri PEMS, deci măsurarea, măsurarea proceduri de măsurare pentru vehicule, vehicule în mișcare. Uh, asta ne va permite să testăm emisiile. Și al doilea pas este stabilirea unor limite pe care mașinile nu le vor putea eh, uh, depăși. Asta este a doua parte a întrebării și cum vedem intrarea în vigoare eh, mai întâi la începutul lui 2016 am vrea să începem monitorizarea și testarea eh, mașinilor și să aplicăm primul pachet adoptat de statele membre în mai anul acesta și după aceea am vrea să introducem limitele și aici ne aflăm astăzi. Discutăm cu statele membre care sunt aceste limite care nu pot fi depășite și de asemenea discutăm și uh, condițiile complementare, deci limitări ale parametrilor Uh, legate, legați de uh, modele de conducere. Avem două discuții în septembrie și în octombrie și sperăm ca în timpul acestor întâlniri să putem să discutăm și poate să cădem de acord asupra acestor limite, ce ar trebui să fie ele. Acesta este al doilea pas, e parte dintr-un pachet care uh, conține Uh, trei măsuri. Al treilea element ar fi uh, programat pentru uh, începutul anului viitor, nu, pentru a doua parte a anului viitor și se referă la limite care nu trebuie depășite și ca o componentă finală ne gândim la o adoptare spre sfârșitul uh, lui 2016 a ultimului regulament începește testele de conformitate. Așadar, cam acesta este calendarul nostru, aici ne aflăm astăzi. Intenția noastră este ca al doilea pachet să fie adoptat până la sfârșitul anului. Cum ne imaginăm aplicarea lui? Mai întâi, în ce privește limitele maxime, ele au fost stabilite de, legis, prin legislație, deci nu există o discuție prea mare, dar acum ne gândim la limite intermediare care să permită ajustări uh, uh, suplimentare a flotei uh, existente acum pe piață ca să se ajungă la standardul Euro 5, Euro 6 și asta înseamnă că probabil rolul acestor limite se va manifesta în două stadii dar acestea se vor combina într-un singur, uh, într-un singur regulament. Uh, sigur, uh, pe de o parte ne uităm la necesitatea de a îndeplini cerințele legislative, dar în același timp trebuie să ținem seama și de povara pe care trebuie să o poarte fabricanții de mașini, deci trebuie să ținem seama de ambele elemente și uh, Trebuie să subliniez că avem încredere că înainte de sfârșitul anului vom reuși să ajungem la un consens cu statele membre în legătură cu parametrii care trebuie stabiliți. Deci asta este introducerea mea și sigur uh, aș fi gata să răspund la orice întrebări pe care le puteți avea. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Dau acum cuvântul domnului Philip Owen Eh, de la DigiClima, șef de unitate pentru eh, transport. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Ca și colega mea, Joana, am vrea să vă arătăm câteva slide-uri ca să stabilim un punct de plecare. E important să reamintim care e situația actuală. Ideea este că Uh, avem procedura NDC uh, pentru emisii. Știm că e o procedură destul de veche, de prin anii 70. Scopul este să introducem un proces nou care va uh, duce la niște măsurători mai realiste. Când în 2014 legiuitorul a fost de acord cu revizuirea regulamentului, s-a cerut introducerea procedurii WLTP cât mai repede și uh, având acest lucru în minte, noi și colegii de la DigiGrow încercăm să asigurăm introducerea acestei proceduri pentru noile tipuri de vehicule în septembrie 2017 și pentru toate tipurile de uh, mașini, de autoturisme de pasageri un an mai târziu. Totuși, așa cum Uh, știu uh, membrii acestui, acestei comisii care au participat la elaborarea acestei directive în ultimii doi ani. Uh, asta este doar o parte din provocarea care ne stă în față, pentru că țintele de reducere de, dioxid, de emisii de dioxid de carbon până în 2021 pentru mașini și camioane sunt bazate pe testul uh, non-EDC, uh, pe când aici uh, ne bazăm pe ciclul de testare WLTP. Și știm că dacă testezi un vehicul în procedura WLTP, obții emisii mai ridicate decât în testul de tip NEDC și trebuie să vedem cum rezolvăm această problemă prin intermediul legislației pe care o avem acum. În adoptarea ambelor regulamente revizuite de anul trecut, un considerent oferea orientarea în această chestiune. Mai întâi prin conceptul uh, uh urgenței comparabile. Deci uh, comisia trebuie să se asigure că în cadrul procesului de testare uh, orice schimbare în procedura de testare are efecte comparabile asupra tuturor uh, fabricanților. Și de asemenea că ar trebui să facem un studiu de corelare între uh, testele de tip NDC și WLTP. Și asta este ce am făcut, uh, de fapt, în ultimele 18 luni sau chiar 2 ani. Acest studiu de corelare. Și este clar că acest exercițiu de corelare este extrem de complex din punct de vedere tehnic și am avut uh, foarte multe investiții, nu doar din partea oamenilor de știință, dar uh, și din partea industriei am avut o susținere puternică și uh, a statelor membre, de autoritățile de la omologarea mașinilor și de asemenea din partea ONG-urilor dornice să se asigure că totul se face cum trebuie. Așadar, studiul de corelare este pe care să fie realizat. Vom continua să aplicăm țintele NEDC, dar măsurarea WLTP atunci când este testat un vehicul va trebui să fie corelată cu cifrele NDC pe, prin intermediul unui instrument de asimilare pe care l-am uh, dezvoltat și care a fost în, uh, lansat în iulie. Acum uh, e în procedură de finalizare. Sperăm că va funcționa complet până la sfârșitul anului. Deci vom putea să facem acest proces, conversia de la NDC la WLTP, păstrând uh, totuși țintele din NDC uh, conform uh, regulamentului. Ultima piesă din puzzle este implementarea juridică. Și e clar că trebuie să mergem în paralel cu colegii de la DigiGrow, pentru că de asemenea este foarte clar că este legislația de omologare Uh, care este cea care va introduce standardul WLTP. Deci trebuie să existe un paralelism între în munca serviciilor noastre. Dar, din punct de vedere al DigiClima, începește cifrele de dioxid de carbon. Vom avea un regulament de implementare care va rezolva problema metodologiei și asta, evident, va trebui votat de statele membre în Comisia de Schimbări Climatice. Dar, odată ce avem acest act de implementare, Comisia Uh, va avea puterea să-l aplice prin intermediul unui act delegat ca să pună în acord uh, formulele și anexele privind regulamentul uh, asupra emisiilor automobilor. Și evident acesta va fi supus examinării. Deci nu voi subestima dificultățile pe care le avem în fața noastră. E un proces extrem de dificil uh, și am multă recunoștință pentru susținerea tuturor actorilor implicați, în special a colegilor de la DigiGro și sigur, de asemenea, sunt uh, dornic să răspund la întrebările membrilor comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și acum putem da cuvântul președinției Consiliului domnul Christoph Hansen, atașat pentru mediu la reprezentanța permanentă a Luxemburgului. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Aș vrea să vă mulțumesc pentru această ocazie că pot uh, uh, informa asupra stării de lucruri în uh, grupul de lucru pentru mediu al Consiliului. Mai întâi aș dori să precizez că nu am mandat pentru a mă exprima aici în numele Consiliului, ci vorbesc pur și simplu în numele președinției uh, luxemburgheze. În sânul grupului de lucru al Consiliului, uh, discuțiile pe marginea propunerii au dus la un proiect de text de compromis uh, sub președinția italiană și uh, Sub președinția letonă am avut un singur grup de lucru pentru a discuta proiectul, raportului, proiectul de raport al domnului Des. Vorbim aici de faptul că delegațiile au luat notă de propunere la Parlamentul European în ceea ce privește introducerea de indicatori de schimbări de viteze și uh, pentru consumul de carburant grupul de lucru, la fel ca și Parlamentul, are oarecare reticență în ceea ce privește stabilirea valorilor limită prin acte delegate și am văzut că și Parlamentul ar fi preferat o procedură legislativă ordinară. Anumite delegații ar dori de asemenea să aibă clarificări din partea Comisiei în ceea ce privește impactul acestui Real World Driving Emissions pe marginea propunerii de regulament și uh, acest uh, schimb de uh, păreri este prevăzut pentru săptămâna viitoare și deci va fi, dar după această reuniune vom putea să vă oferim mai multe informații. Dar vă pot asigura totuși că președinția luxemburgheză așteaptă cu interes votul din Comisia ENVI de pe 23 septembrie pe marginea raportului DES pentru a putea intra în uh, negocieri cu Parlamentul. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Nu văd foarte multe solicitări de intervenții din partea colegilor. Da, o să încep imediat cu Carla Fronens. Mulțumesc. O să încep prin a mă adresa reprezentanților comisiei spunându-le că le mulțumim. Analizând situația de mulți ani, știu că este un subiect foarte dificil și cred că ați spus pe bună dreptate și dumneavoastră acest lucru. Totuși există niște informații care induc în eroare, care au fost introduse de unii dintre participanți. Și acest lucru se face pentru a obține indicatori buni pentru industria auto. Apreciez uh, poziția Luxemburgului și înțeleg că uh, exprimați uh, poziția președinției luxemburgheze. Dar datoria dumneavoastră este să vorbiți în numele Consiliului și cred că tocmai aici este problema, mai ales dacă ținem cont de faptul că uh, este o țară producătoare de automobile. În țara mea există, în fiecare zi se matriculează 8.000 de mașini. Vă puteți imagina că vrem să avem valori mai stricte, nu mai tolerante. Pentru că până la urmă ne uităm la problemele de sănătate umană. Eu nu mă pricep la mm, economie, dar uh, vreau să spun că nu mi se pare destul, deloc logic ceea ce s-a întâmplat până acum cu stabilirea nivelurilor de emisii. Pentru că, până la urmă, îmbunătățirile aduse mașinilor, uh, practic, sunt uh, plătite, dacă se poate spune așa, în câțiva ani. Deci uh, știu că sunt foarte mulți lobbyiști care încearcă să ne convingă să Uh, păstrăm lucrurile așa cum sunt, dar vrem să avem o poziție mai strictă. Bineînțeles că nu vrem să distrugem industria automobilelor, deși am fost acuzați de asta, dar nu s-a întâmplat niciodată așa. Automobilele au acum mai mult succes decât oricând. Deci, cred că ar trebui să avem valori mai stricte care să nu poată fi modificate așa de fiecare. Cred că asta așteaptă Parlamentul. Apoi, în ceea ce privește actele delegate, într-adevăr, nu suntem de acord cu ele, dar știu câțiva deputați care au reușit să obțină o majoritate pentru actele delegate și Comisia și Consiliul au trebuit să ia de la început. Deci vă spun de la bun început ca să știți care este poziția mea. Evident, sunt uh, foarte pasionat de această idee și îmi place foarte mult să conduc, deci vreau să știu că mașinile sunt, au standarde stricte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Goethe. Ein auszusteigen, was sehr sparsam ist. Da, am să mă refer și eu la o chestiune care este foarte economicoasă, cu ghilimele de rigoare, și anume un uh, document, documentul care se referă la această procedură de testare, pentru că nicăieri nu se minte atât de mult ca în acest caz. Atunci când am introdus Euro 5 și Euro 6, s-au făcut multe valuri, dar acum o să urmărim cu mare atenție cum anume vor continua lucrurile cu aceste noi cicluri de testare. Comunele nu mai au uh, alte șanse decât să-și uh, închidă centrele pentru vehiculele poluante și de aceea sperăm că vom avea de a face cu un test riguros pentru că știm care sunt și toate trucurile care se folosesc uh, pentru a obține rezultate mai bune la un test de emisii, începând de la mm, scoaterea sau oglinzilor și așa mai departe. Așadar, nu pot decât să subscriu la ceea ce spunea Carl Heinz Florenz în ceea ce privește actele delegate. Vom analiza lucrurile cu maximă atenție și nu ne vom um, opri în a pune frână atunci când uh, lucrurile nu vor mai corespunde opiniei uh, Parlamentului. Pentru că am uh, trăit și trialoguri care au durat 30 de secunde pe această temă. Ce m-ar interesa pe mine acum și nu se leagă de Euro 5 și Euro 6, ar fi cum anume vom aborda vehiculele electrice cum se modifică situația dacă conduce o mașină în Suedia, Germania sau Polonia, uh, unde sigur că curentul utilizat poate fi și uh, foarte poluat în funcție de sursa de producție a curentului. Așadar, testele aceste teste vor trebui pe viitor să și corespundă promisiunilor făcute pe uh, hârtie. Pentru că astăzi, dacă vrei să respecti uh, limitele, mașina mea, de pildă, are o valoare de 130 de mm, miligrame, atunci trebuie să uh, conduci uh, cu foarte mare grijă și nu corespunde deloc situația Uh, cu traficul real din Europa. Julie Gerling. Mulțumesc și mulțumesc pentru prezentări. Am un interes uh, general, dar și specific în ceea ce privește acest uh, subiect, având în vedere că sunt raportoare pe directiva privind NDC. Și acest subiect a fost de la bun început unul foarte important. Îmi, amintesc prezentarea inițială informală a Comisiei de la colegii de la Unitatea pentru Calitate și am avut câteva slide-uri legate de conformitate care plecau de la Euro 4, Euro 5 și apoi vorbeam despre Euro 6 și uh, în fiecare dintre acestea, chiar și înainte de Euro 4, se înțelegea foarte clar că există o discrepanță foarte mare între performanța reală și cea care uh, era aprobată de procedura de testare existentă la momentul respectiv și existentă și acum. Și lucrul pe care nu reușeam să-l înțeleg sub nicio formă este cum am reușit, ca timp de un deceniu, să acceptăm faptul că nu exista o conformitate în ceea ce privește emisiile și cum de nu am rezolvat această problemă. Nu vreau să arăt cu degetul uh, pe nimeni, pentru că nu așa ajungem mai departe, dar înțeleg că Um, acest subiect trebuie rezolvat uh, cât mai curând. Pentru că multe din uh, subiectele cu care m-am confruntat eu în ceea ce privește directiva ANC uh, s-au lovit exact de acest lucru, pentru că există multe municipalități în Europa care sunt pregătite, nu doar Londra, spre exemplu, Uh, care sunt pregătite și au tot felul de planuri ambițioase pentru îmbunătățirea sănătății publice și nu reușesc să aplice aceste uh, planuri pentru că nu pot avea încredere uh, și nu pot determina ce autoturism poate avea permisiunea de a intra în anumite zone pentru că această conformitate Euro 5, Euro 6 nu este uh, fiabilă. Știm cu toții acest lucru și acum întrebarea este, uh, situația se perpetuează de foarte multă vreme. Cum mergem mai departe? Deci interesul meu este să mă asigur, pentru că, spre exemplu, în directiva NC nu avem uh, uh, niște plafoane care să fie prea ambițioase, dar nici prea puțin ambițioase. Uh, și deci trebuie să știm care este calendarul și în momentul de față ne uităm la 2019 înainte să cerem o conformitate de plină. Și eu aș spune că mie nu mi se pare o situație suficient de bună și cred că semnalul transmis de această dezbatere din comisia noastră ar trebui să fie să solicităm comisiei să respingă factorii uh, de conformitate mai mari ceruți de industrie. Pentru că industria, până la urmă, știe de foarte multă vreme de aceste lucruri și ei, din informațiile mele, sunt capabili să realizeze aceste conformități și acești factori. Trebuie doar împinși de la spate și cred că acesta ar fi un mesaj foarte puternic pe care putem să-l transmitem prietenilor de la Comisie, care știu că muncesc din greu la acest uh, subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc Comisiei pentru declarațiile introductive o să încep cu realitatea. Realitatea este că am fost trași pe sfoară și 500 de milioane de cetățeni europeni au fost trași pe sfoară timp de decenii întregi în ceea ce privește testarea acestor vehicule. Asta e realitatea. Și cred că dacă ești păcălit atât de mult timp, este obligația noastră să rezolvăm situația cât mai curând posibil și să revenim la aceste teste de emisii reale cât mai curând cu putință. Când mă uit la calendar, am senzația că nu mai trebuie să mai facem nimic, pentru că suntem pregătiți cu toate cele în acest moment. Și în momentul de față, mașinile electrice au preluat controlul în flotele noastre. Nu o să repet ceea ce au spus colegii, pentru că sunt perfect de acord cu ei dar am două întrebări concrete de adresat Comisiei. Prima, de ce se ocupă DG Growth de chestia asta, DG Creștere? Pentru că nu, eu nu înțeleg. Dacă mă uit la site-ul uh, DG Creștere, uh, ei spun lucrăm pentru creștere, ceea ce este minunat, dar aici nu vorbim despre uh, creștere, ci despre crearea uh, unor împrejurări adecvate pentru teste de emisii în condiții reale. Și deci nu înțeleg de ce nu se ocupă exclusiv de ce Mediu de problema asta. Deci poate comisia ar putea să-mi explice această diviziune internă a muncii. A doua întrebare se leagă de emisiile NOx din uh, um, autoturismele diesel. Știu că există foarte multe studii care arată că vehiculele Euro 6 încalcă normele de 6 până la 9 ori și uh, Întrebarea mea este, folosiți aceleași cifre și care este scopul dumneavoastră? Aveți scopul să, re să reduceți aceste încălcări la zero sau nu? Pentru că eu cred că acesta este singurul obiectiv corect pe care îl avem, un test de emisii uh, reale, astfel încât încălcările să ajungă la zero și să oprim cât mai curând cu putință aceste teste care nu sunt uh, tocmai corecte. Mulțumesc! Mulțumesc, Basil Caut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și uh, Comisiei pentru că ne-a explicat uh, ce a mai rămas de făcut și ce mai trebuie dezbătut, dar cred că din această rundă de discuții este foarte clar că, din punctul de vedere al Parlamentului, acesta este un proces foarte important și urmărim cu ochi critici uh, ceea ce se întâmplă și ceea ce am auzit din partea colegilor este uh, Uh, foarte uh, bun de, foarte bine de auzit. Și mai ales, mai ales uh, ceea ce au spus colegii nemți, pentru că e foarte interesant. Da, într-adevăr e o țară mare și uh, îmi place că și mulți nemți sunt critici față de aceste teste. Și mă bucur că suntem deschiși la respingerea unui rezultat negativ al negocierilor, dacă se va întâmpla așa. Și este un pic șocant să vedem că industria auto de ani de zile tot încearcă să scadă standardele. Și știm cu toții cum ne-am bătut cu ei pentru a ajunge la legislația și standardele actuale și în același timp ei știu de ani de zile, așa cum a spus și doamna Gerling, că testele nu funcționează bine și când în sfârșit facem ceva în legătură cu aceste teste, Uh, industria auto cere timp de implementare, pentru că le e foarte greu. Îmi pare rău, dar legislația există de ani de zile, testele există de ani de zile, deci ar trebui să fim foarte stricți în ceea ce privește timpul pe care îl acordăm pentru a ne asigura că avem aceleași niveluri de conformitate. Apoi am și niște întrebări uh, de adresat Comisiei. În primul rând, uh, emisiile. Știu că tot vorbim despre factorii de conformitate, dar vă rog frumos să-mi explicați cum pot să văd acești factori de conformitate ca o scădere a țintelor convenite de colegiuitori. Am avut niște ținte foarte clare, de 80. Și asta a început în septembrie 2014. Dar dacă ne uităm la țintele de conformitate, înseamnă că permiteți niște ținte de emisii mai mari, ceea ce slăbește, practic, legislația convenită. Și să faci asta printr-un asemenea proces, mie mi se pare destul de suspect. Deci dacă tot discutăm de factorii de conformitate, presupun că îi veți păstra cât mai scurți cu putință și că aceste, acest nivel ar trebui să ajungă la 1 așa cum am convenit noi, cât mai curând posibil. La ce fel de factor de conformitate vă gândiți în acest moment? Și unde se opresc lucrurile? Știu că industria auto se, găsește, se gândește la un factor de 2,75, care este de aproape 3 ori mai mare decât valoarea pe care am convenit-o și vor să extindă acești factori pe o perioadă de mai mulți ani. Deci, Aș vrea să îmi spună Comisia că acești factori de conformitate se vor derula pe o perioadă foarte scurtă și să ajungem la valoarea de 1 în maxim 4 ani și că acești factori de conformitate nu vor fi mai mari de 1 și jumătate. Și vreau să îmi confirme Comisia că, într-adevăr, asta este direcția pe care vor să o adopte și că lucrurile vor fi implementate cât mai rapid. Apoi ați început spunând că deja se depășesc uh, emisiile de NOx în aceste momente și există cazuri de uh, procese cu 10 state. Dar uh, ați putea să ne explicați câte alte țări vor fi pe listă uh, având în vedere că acceptați uh, factori de conformitate mai mari, știți foarte bine că există această legătură între ele. Dar aș vrea să știu când se va ajunge cu factorii de conformitate la 1. Apoi, la emisiile de dioxid de carbon. Stringență comparabilă. Da, înțeleg că dacă treci de la un test vechi la un test nou, e nevoie de comparabilitate și de un studiu de corelație. Da, numai până aici vă pot urmări. Și întrebarea mea este ce fel de factori includeți în acest studiu de corelare? Pentru că ceea ce este un factor corect, diferența între testul vechi și cel nou, unde poți să spui, da, trebuie să includem această tranziție către testul nou, deci o flexibilitate corectă pentru a permite acest test de corelare și unde copiați lucruri uh, prostești care au fost permise în testul vechi, dar nu mai sunt permise în testul nou. Pentru că altfel lucrați la un test mai bun, dar prin testul de corelare includeți aceleași prostii, dar numai că acum sunt incluse în studiul de corelare vreau să fiu foarte exact. Eu nu vreau să se includă clauze de inerție, de inerție și nu vreau factorul de deducere de 4%, pentru că astea erau stupide și în testul anterior și atunci de ce includeți acești factori în studiul de corelare pentru a slăbi noul test? Și vreau să-mi spuneți că excludeți acești factori și că alegeți o implementare cât mai rapidă și este de asemenea important ca din 2025, când se vor aplica noile standarde pentru autoturisme, vom înceta cu această muncă de uh, corelare, pentru că altfel nu facem decât să continuăm să folosim slăbiciunile trecutului în viitor. Deci, din 2025, când discutăm noile ținte, o facem pe baza noilor teste și nu pe baza greșelilor din trecut. Și ultima întrebare. Vreau să știu că pentru supercreditele, am, am văzut că pentru supercredite sunt uh, folosite tot testele vechi. Și vreau să știu ce, uh, vreau să știu dacă noul test va fi și el aplicat atunci când uh, vă gândiți să acordați supercredite anumitor uh, autoturisme. Uh, să știți că dacă nu primim uh, răspunsuri la toate aceste întrebări, Parlamentul va avea o poziție foarte, foarte critică. Mulțumesc. Doamna Dornano. Mulțumesc, îi mulțumesc Comisiei pentru aceste clarificări. Noua procedură de armonizare va preciza uh, praguri mai uh, clare și va da mai multă transparență și mai multă exactitate. Lucruri pe care le salut. Totuși vreau să mă concentrez asupra unui punct. Adaptarea constructorilor auto uh, uh s-au făcut multe studii care vin din acest sector. Alte uh, studii se referă la o eventuală manipulare a testelor. Și am două întrebări să vă spun. Are Comisia un studiu la zi privind șansele de a se respecta obiectivele de către constructorii de automobile și, în al doilea rând, comisia pe acest subiect, pe acest subiect a analizat uh, uh, rezultatele și a discutat cu uh, constructorii și guvernul american în cadrul negocierilor pe TTIP și invers. Care este avantajul pentru constructorii europeni și ce măsuri putem avea de conservare pe termen lung? Vă mulțumesc pentru răspuns. Doamna Sevi. Um, da, mulțumesc. Eu sunt perfect de acord cu cele spuse de colega din partea verzilor și de celelalte chestiuni ridicate în discuție de colegi. Vreau să vă reamintesc că ar trebui să avem în minte și povara emisiilor de dioxid de carbon pentru zonele urbane și zecile de mii de morți premature care se datorează poluării atmosferei. Știm și cum traficul uh, afectează aceste cifre. Iar um, testele, până la urmă, afectează și datele de la care plecăm pentru a stabili pașii următori regulile pe care le stabilim în teorie pentru protecția sănătății umane sunt urmate ulterior de un control, o verificare a acestora, lucruri care trebuie făcut și de către comisie, pentru că dacă nu, se produc foarte mari diferențe în aplicarea efectivă. Efectul de distorsionare de care am vorbit uh, adineori permite întreprinderilor producătoare auto să uh, jongleze cu acestea. Și nu mai vreau să repet uh, ceea ce am spus uh, despre noile mecanisme de control, atât în ceea ce privește dioxidul de carbon, dar și ceilalți poluanți. Pe mine mă preocupă presiunile care vin din partea producătorilor auto, care doresc uh, să vadă introduse aceste elemente de flexibilitate. Nu se poate ca atunci când aliniem obiectivele pe baza unor noi criterii să nu facem decât să diluăm până la urmă criteriile pentru emisiile maxime. Și alt lucru de subliniat este acela că, a nu știu câta oară, ne aflăm în fața unei proceduri în care colegiuitorii par a fi în imposibilitatea de a oferi, mai precis Parlamentul European, este exclus uh, de la a participa într-o manieră activă la această revizuire Cred că ar trebui să avem un rol mai activ, lucru care însă nu ne este permis. Din partea Mișcării 5 Stele aș dori să solicit Comisiei să garanteze că procesul de aliniere la această procedură VLTP ca emisiile de 125 de grame să fie într-adevăr respectate fără să permită flexibilitate și că începând din 2017 emisiile de oxid de azot să facă în așa fel încât uh, să nu depășească 1,5 din ceea ce s-a stabilit. Și înainte din 2020, testele de măsurare în condiții reale să fie extinse la toate componentele pentru care au fost stabilite limitele de emisii. Grație, enau. Mulțumesc și acum domnul Ivo Belet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pot fi foarte succint după toate aceste intervenții și datorită introducerilor făcute de Comisie și de Consiliu, voi încerca să adaug câteva întrebări foarte precise. Mai întâi, în ce privește diferența, pe de-o parte, între performanțele reale și cele înregistrate în teste. Așadar, conform documentelor, uh, această diferență a crescut până la 40% astăzi. Deci, prima întrebare, poate Comisia să confirme corectitudinea acestei cifre? În al doilea rând, în ce privește standardul WLTP și șantele flexibilități la care se referi Bazecart, cred că cita din același document de la Transport și Mediu, un document foarte valoros, Uh, poate Comisia să răspundă la să spună care este identitatea precisă a acestor elemente de flexibilitate, pentru că ele ar putea avea și vor avea un impact considerabil și ar putea să dilueze țintele care sunt unele legislative și în al doilea rând noxele de azot. Știm că noxele și dioxidul de azot în special uh, sunt factorii cei mai uh, negativi în legătură cu calitatea aerului. Deci înțelegem că aveți nevoie de o perioadă de tranziție, că aveți nevoie de un astfel de factor de conformitate, dar Julie Gerling a întrebat deja ce factor va propune Comisia. 1, uh, 1 uh, și jumătate sau mai mult cum ne asigurăm că țintele legislative nu sunt diluate? Și ultima întrebare, domnule președinte. Uh, poate Comisia să confirme că testele în uh, condiții reale vor include de asemenea și emisiile uh, de particule, pentru că la fel de important Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și acum, doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi Comisiei și Consiliului și reprezentanților pentru reintroducerea făcută. Aș vrea și eu împreună cu alți colegi să subliniez cât de mult Parlamentul și membrii acestei comisii uh, nu vor accepta o versiune diluată a uh, celei originale. Este un mesaj care trebuie să ajungă și la Consiliul și la Comisie. Pentru că, până la urmă, aici vorbim despre impactul asupra sănătății cetățenilor noștri și dacă acceptăm uh, o diluare, atunci uh, uh, riscăm sănătatea cetățenilor noștri. Am câteva întrebări pentru comisie în special. E o chestiune la care s-a făcut referință, dar pe care vreau să o subliniez pentru că aș vrea un răspuns aici, pentru că ar stabili uh, cadrul pentru ceea ce uh, ni se va prezenta dacă Comisia va introduce factori de conformitate, așa cum s-a menționat, poate Comisia să fie precisă și să ne indice ce factori de conformitate vrea să introducă și uh, ce, fa, uh, ce tip de faze de, uh, se, la ce fel de faze se gândește. Pentru că orice factor de conformitate este o slăbire a propunerii originale. O a doua întrebare. Dacă Comisia dorește să uh, stabilească un factor de conformitate 1, atunci cum va echilibra asta cu faptul că uh, orașe și zone cu uh, trafic mai mare trebuie să respecte doar o marjă de 2%. A doua întrebare. Așa cum suntem în situația de astăzi, avem o țintă concretă care e foarte bună, dar un test foarte slab. Deci evoluăm din situația de astăzi. Cum poate Comisia să ne asigure că nu vom sfârși într-o situație în care vom avea un test puternic și ținte slabe. Și o întrebare finală, dacă Comisia are planuri concrete pentru a reforma uh, testarea în condiții de trafic reale, reale pentru noxe, uh, pentru a include și alți poluanți, dioxid de carbon și alte, alți poluanți. Mulțumesc. Doamna Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo eh, me uno, entre otras cosas, a las palabras también de, de mi colega. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să susțin ce a spus colegul Matias Păte, dar de asemenea, așa cum au exprimat uh, reprezentanții comisiei, cum a explicat reprezentanții comisiei, uh, vorbim despre nevoia de coordonare pe acest subiect și cred că este important acum dacă am văzut și am analizat uh, uh, de câteva ori situația emisiilor, continuăm să vedem că lucrurile nu sunt încă corecte și trebuie să lucrăm cu, în lumea reală. Nu vom obține asta din documente. Deci pot să cer comisiei, vreau să întreb comisia de fapt, Credeți că putem avea oarecare certitudine în legătură cu ciclurile de emisii, cantitățile? E foarte important că putem să spunem orice pe hârtie, putem să ne punem acolo dorințele sau visele, dar suntem uh, constrânși de realitate, avem o industrie și trebuie să avem un acord. Și asta este o mare problemă. Așadar, întreb Comisia, avem uh, capacitatea de a realiza aceste ținte ambițioase? Pentru că, evident, cetățenii noștri uh, sunt din ce în ce mai nerăbdători și au pretenții pe această temă. Trebuie să avem mai puțină uh, poluare, dar, pe de altă parte, vehiculele trebuie să rămână la un nivel de preț uh, suportabil. Avem nevoie de un acord avem aceste uh, teste și comparații care se fac uneori în, la universități în lumea academică, dar cred că lucrul cel mai important aici uh, Sigur, sunt de acord cu progresele făcute bun. Cele mai mari progrese le vom face dacă vom avea mai multe biciclete. Da. Trebuie să vedem ce poate face industria noastră și de aceea cred că este fundamental că sunt niște factori economici și trebuie să facem tot ce uh, ține de noi, dar trebuie să avem un acord și este important pentru ca această comisie să devină de asemenea conștientă de nevoile pe care le avem aici. Pues que no volvamos a que se vuelva a ver un cabo que se des... Recunosc munca pe care ați făcut-o, vă fericit, dar uh, Bun, ați cerut uh, tot aceste studii la universități și la laboratoare, dar până la urmă nu vom avea valori pe care să le putem armoniza și cu care să putem uh, lucra. Deci vă rog, asigurați-vă că aveți un acord larg uh, avem nevoie de o decizie care să fie acceptabilă. No, porque ya digo, solamente el tema de los siglos me parece un milagro y les felicito por ello. Pero Cred că asta ar fi aproape un miracol, dar sper că putem realiza acest lucru. Muchos problemas y yo preferiría que, que, lo, que lo viéramos previamente. Thank you very much and now we conclude. Uh, Mulțumesc, încheiem lista de vorbitori cu Zeb Dance. I just, um... Domnule președinte, Există o atitudine comună în cadrul grupurilor în legătură cu ce trebuie să facem și asta mă e încurajator și sperăm că și Comisia va lua notă de acest uh, consens. Ieri sau altele eram blocat în trafic în spatele unui autobuz pe care scrie Euro 5 și avea și o, o imagine a unei frunze verzi lângă țeava de șaban și asta trebuie să mă facă uh, Uh, să mă simt bine că aveau acest, uh, această frunză verde. Sigur, problema încrederii este cheia aici, pentru că oamenilor s-a spus de atâta vreme că standardele existente sunt sigure și Julia a menționat exemplul Londrei, unde există o zonă de emisii, o zonă de excludere și s-a dovedit că nu au apărut niciun fel de efect asupra, beneficii asupra sănătății pentru că uh, standarde care se considera că sunt îndeplinite, mai ales din partea motorilor diesel, nu erau de fapt îndeplinite. Deci preocuparea mea este aceasta, că trebuie să corectăm acest lucru și anume să nu mergem la cel mai mic numitor comun, ci să mergem la cea mai ambițioasă propunere, pentru că nu avem decât o șansă ca să obținem un rezultat corect. Mulțumesc foarte mult și acum dăm Comisiei uh, ocazia să răspundă. Avem uh, uh, foarte multe întrebări, așadar vă dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și întrebările. Voi încerca să combin unele dintre ele pentru că cele mai multe se referă la factorii de conformitate și după aceea voi da cuvântul colegului meu, Filip, ca să abordeze chestiunile legate de standardul WLTP. Mai întâi, problema competențelor. Cred că a fost o întrebare legată de uh, faptul că DG Growth este responsabil pentru acest proiect. Bun, sper că nu pune să se întrebări competențele ca atare ale colegilor mei și a departamentului meu de a aduce o soluție bună. Sper că nu veți fi dezamăgiți de soluția pe care o vom propune. Motivul uh, este că uh, e vorba de legislație de omologare și testele acestea se bazează pe legislație de omologare. E vorba de același model, deci vorbim despre omologare, de, de a da legislației de omologare un nou ciclu de testare. Și vă asigur că colaborăm uh, îndeaproape cu colegii de la Digi Environment. Ei sunt lângă mine și îmi uh, șoptesc răspunsurile la întrebările noastre. Deci cred că suntem cât se poate de uh, dornici să obținem același obiectiv. Deci care, să atingem același obiectiv. Care este acest obiectiv? Să spun foarte clar acest lucru. Uh, respectarea totală a limitelor Euro 6. Asta nu e un lucru care poate fi pus sub semnul întrebării. Asta este scopul activității noastre. Uh, a fost o serie de comentarii legate de ce va propune Comisia în ce privește valorile specifice ale factorilor de conformitate. Pot să vă spun doar că factorul de conformitate ultim cu care vom veni este evident 1 și, după cum spuneam deja, al doilea pachet va fi uh, Uh, prezentat în doi uh, timp și în al, al, a doua etapă va fi exact acest unu. Deci nu este nicio discuție despre unde ne vom opri. Bun, subiectul de dezbatere intensă cu statele membre este care este factorul de conformitate intermediar și nu o să pot să vă spun astăzi care este, sigur, noi cerem un factor cât mai redus, dar e un proces foarte complex și trebuie să ținem seama de ce um, auzim din partea statelor membre și din partea industriei și trebuie să facem un compromis corect. S-a pus întrebarea dacă o să depășim sau dacă există riscul de a depăși uh, ceea ce a stipulat legislația. Cred că întrebarea e legată de metoda de măsură și de procedura de testare. Dacă vorbim despre nedepășirea limitelor, ținem seama de limitele Euro 6, standardul Euro 6 plus eroarea statistică datorată măsurării fie, în, în cadrul fiecărui test. Deci nu vorbim de schimbarea limitelor, ci ținem seama de realitate, deci vă rog să fiți uh, sigur că nu avem nicio intenție să influențăm uh, reglementarea de codecizie. Ați menționat toate aceste standarde TNO-NDS. Putem conform, confirma că, din nefericire, uh, depășirile astăzi, diferențele sunt de cam de 5 ori uh, mai mari. Uh, deci ținem seama de aceste studii care spun că emisiile sunt de 5 ori mai mari decât cele rezultate numai testelor de laborator. Începește mm, infringementul, într-adevăr, e o situație foarte îngrijorătoare dar arată în același timp că și Comisia dorește să aducă lucrurile la normal. Nu știu dacă vor fi noi proceduri de infringement în următoarele luni, dar acesta este unul dintre motivele pentru care ne ocupăm de acest pachet de astăzi și o întrebare legată de calendar. Dați-mi voie să subliniez încă o dată, obiectivul nostru este să venim cu o propunere până la sfârșitul anului, care să se aplice în două stadii, și mm, în jurul anului 2020 să avem factori de conformitate așa cum este definit în legislație. Deci cred că asta răspunde la majoritatea întrebărilor care au fost puse în ce privește procedura de testare în timp real. Dacă am uh, uitat ceva, vă rog să mă anunțați. Dacă nu, dau cuvântul lui Filip. Mulțumesc. Mulțumesc, Joana. Mulțumesc uh, tuturor pentru întrebări trebuie să spun că m-a bucurat faptul că mulți oameni au spus că nu trebuie, țintele nu trebuie niciun fel diluate, reduse. Avem uh, țintele de dioxid de carbon pentru mașini 2015-2017 și pentru minibuz, microbuze până în 2020. Aceste ținte au fost revizuite abia acum un an în urmă Uh, în aprilie, mai anul trecut, s-a luat o decizie de către legiuitori. Deci știm cu toți acest lucru. Dar trebuie să reamintim că acele ținte au fost stabilite pe baza ciclului de testare NDC. Și cred că la acesta se gândesc uh, companiile producătoare de mașini când vine vorba de respectarea țintelor. Deci când în 2017-2018 vom schimba aceste teste de la NDC la WLTP, va trebui să uh, înțelegem foarte bine condițiile pe care le aplicăm în timpul acestui proces de schimbare. Și aici, uh, de aici vine acest uh, concept de comparabilitate. Deci dacă ai avut o mașină sau un microbuz, un minibus, uh, care a fost făcut, conceput ca să uh, îndeplinească țintele NDC, nu poți să o schimbi să spui același vehicul trebuie să se adapteze imediat la WLTP. Pentru că nu sunt comparabile lucrurile. Și de aceea a trebuit să uh, luăm unele decizii foarte dificile. Problema încărcării, nivelor de încărcare a bateriei a fost menționată. Pot să menționez și presiunea cauciucurilor și temperatura de testare. Toate aceste aspecte au fost dezvoltate timp de decenii în cadrul NDC și nu putem peste noapte să schimbăm și să spunem aceste condiții nu se mai aplică, pentru că asta nu respectă necesitatea comparabilității. Deci, în uh, efortul nostru a trebuit să ajungem la un, un uh, consens cu ONG-urile, cu industria, despre cum trebuie aplicate aceste standarde. Și consensul actual este că uh, aceste chestiuni, așa cum funcționau ele în NDC, trebuie aplicate în exercițiu de uh, corelare. Și la fel, uh, trebuie să nu uităm că vehiculele au fost gândite uh, pe baza standardului NDC. Nu putem inventa acum o cifră total diferită. În primul rând că nu avem puterea legală să o facem și în al doilea rând asta nu mm, respectă conceptul comparabilității. De aceea limita de 50 de grame uh, la NDC va continua să se aplice în aplicarea, în timpul aplicării WLTP, standardului WLTP. Aceasta nu este propunerea Comisiei, rezultă din munca experților înainte ca, sigur, ea să intre în procesul de decizie politică. Există, de asemenea, o întrebare importantă. Când vom înceta acest proces de corelare? S-a menționat 2025. Uh, Sper că putem, vom putea mai devreme, pentru că nu vrem ca acest exercițiu să continue la nesfârșit și sperăm că vom putea să ne oprim mai repede. Dacă vor exista ținte post-2020, sper, cred că ele trebuie stabilite pe baza WLTP, standardului WLTP. Cred că mai era o întrebare legată de diferența între testele în condiții reale și uh, testele în condiții de laborator. Da. Există o diferență și avem propriile noastre studii care sunt uh, de mai vechi și care confirmă această problemă și dimensiunile problemei. O modalitate de a limita această diferență este introducerea WLTP. Ea va da cifre mult mai realiste în ce privește consumul de carburant și dioxid de carbon. Din nou se va baza pe medii nu va fi exact ce veți obține atunci când veți conduce mașina noastră, dar va fi o îmbunătățire față de ce vedem astăzi. Mulțumesc! Thank you very much. And now... Mulțumesc foarte mult. Acum vreau să întreb Consiliul dacă are ceva de adăugat. Mulțumesc, domnule președinte. N-am avut întrebări directe, dar aș vrea să vă reamintesc, ca urmare a intervenției domnului Florens, că uh, în momentul de față la Consiliu nu se negociază calitatea aerului, deși aceasta este o prioritate majoră a președinției uh, luxemburgheze. Uh, reducerea de emisii poluante intră în uh, cadrul calității aerului, deci o să urmărim de aproape lucrările, dar în momentul de față nu avem un grup de lucru pe această temă la Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc. Deci putem închide acest punct și putem să mulțumim Comisiei și Consiliului pentru oportunitatea acestei discuții. La chestiuni diverse nu avem nimic de discutat și înainte de a închide uh, reuniunea, vreau să vă reamintesc că următoarea ședință va avea loc pe 15 septembrie aici la Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult și poftă bună!